și următoarea sesiune plenară, miercuri 9 hmm. martie. Ordinea de zi a fost publicată, este disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului European. Ședința se suspendă. Noapte bună!